Trecem la următorul, raportul domnului Landsberg, acordul de asociere Uniunea Europeană-Georgia, mecanismul de prevenire a eludării. Domnul Landsberg, cred că dorește să ia cuvântul. Dorește? Nu-l văd pe domnul Landsberg în sală. Se pare că nu dorește să ia cuvântul. Ba. Vă rog, domnule. Foarte pe scurt, doamnă președinte. Georgia este probabil cea mai avansată în aplicarea reformelor legate de acordul de asociere și de liberalizarea vizei. Populația georgiană susține cursul european, 68% dintre ei susțin acest lucru. Acordul are un efecte pozitive asupra Georgiei și asupra continu- continuării reformelor, dar datorită asimetriei și efectelor uh, vor rămâne minime. Georgia va câștiga prin crearea de locuri de muncă, încurajarea creșterii și a investiției. Asemenea, mecanisme n-au fost folosite până acum, dar reprezintă o plasă de siguranță pentru produsele agricole și pentru producătorii eh, din Georgia împotriva părții țărilor terțe raportorii din umbră și tuturor interlocutorilor și celor care m-au consiliat, doresc să le mulțumesc și vă cer susținerea pentru acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule. Este vot unic prin apel nominal. Deschidem votul. Am închis votul. Adoptat. Trecem acum la ratificarea tratatului de la Marrakeș pe baza petițiilor primite, mai ales petiția noi 24 bară 2011, propunere de rezoluții de la Comisia PETI. Cine pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Adoptat. Obiecție prezentată în temeiul articolul 106 din regulamentul de procedură, autorizație pentru soia modificată genetică FG72, propunere de rezoluție de la Comisia ENVI, amendamentul 3 prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 1. Prin ridicare de mâini. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Respins. Apel nominal, amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Votăm toată revoluția prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Al doilea dosar privind uh, soia modificată genetic, tot o propunere de rezoluție de la aceeași comisie, MONT 87708 uh, și MONT 89788, amendamentul 3, prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Vot prin ridicare de mâini. Amendamentul 1. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Vot prin apel nominal. Amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem votul. Respins toată rezoluția în ansamblu, vot prin apel nominal, deschidem votul. Am închis votul. Rezoluția este adoptată. Al treilea dosar, tot pentru soia modificată genetic, 87705, 89788, amendamentul 3 prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Prin ridicare de mâini, amendamentul 1 împotrivă. Abțineri. Respins. Apel nominal, amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Apel nominal pentru toată rezoluția. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. O obiecțiune formulată în articolul 106 pentru vehicule ușoare pentru pasageri, tot de la o propunere de rezoluție de la Envi. Cred că doamna Biencova dorește să ia cuvânt. Aveți cuvântul. Vă rog, stimată colegă, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, stimați colegi Vreau uh, să uh, citesc declarația oficială a Comisiei, dar în primul rând vreau să subliniez că, de fapt, Comisia și Parlamentul au un interes comun. Am reușit în ultimele săptămâni să prezentăm un sistem de uh, aprobare în, care e valabil în toată Europa și care e foarte puternic și uh, nu vor mai apărea cazuri Volkswagen în viitor. Iar acum, iată, care este declarația oficială a Comisiei? Comisia este angajată să pună la punct asemenea proceduri de testare din septembrie 2016 pentru a uh, măsura în realitate emisiile de dioxid de carbon. Și noi susținem acest lucru. În octombrie 2015, Comisia a votat un proiect de regulație care, de regulament care introduce niște limite noi. Comisia știe că rezultatul final al votului uh, a ridicat foarte multe critici din partea Parlamentului European cât privește nivelul factorilor de conformitate. Comisia consideră că mecanismul de revizuire a proiectului de regulament este foarte potrivit pentru a face față acestor critici iar uh, al doilea factor de conformitate și revizuirea lui este cuprins în regulament, proiectul de regulament al Comisiei. Obiectul uh, acestei clauze de revizuire este să aducă factorul de conformitate la 1 cât mai curând cu putință până în 2023 cel mai târziu. Comisia este angajată să utilizeze clauza de revizuire pentru a revizui al doilea factor de conformitate până în 2017 pe o bază anuală. Datorită acestei clauze de revizuire și îmbunătățirilor tehnice care sunt de așteptat, producătorii încă de astăzi trebuie să proiecteze vehicole care să se conformeze cu factorul de conformitate 1. Comisia, solici, comisia salută uh, raportul DES și este de acord cu Parlamentul European privind nevoia de a asigura faptul că Comisia este împuternicită să adopte măsuri și cerințe privind procedurile de testare, inclusiv factorii de conformitate, prin acte delegate, ca urmare a revizuirii legislației uh, relevante. Vom coopera împreună cu Parlamentul pentru a ajunge la un compromis fără întârziere. Comisia, în orice caz, se va asigura că Parlamentul European va fi implicat îndeaproape în stabilirea factorilor de conformitate. Comisia consideră că activitatea comună a celor doi colegiuitori va stabili un cadru de aprobare uh, fiabil și de încredere. Vă mulțumesc uh, și veți primi uh, pentru serviciile dumneavoastră declarația completă a, a Comisiei. Mulțumesc! Domnul Avia dorește să ia cuvântul, președintele Comisiei Envi. Doamnă președinte, vreau să mulțumesc doamnei comisar Biencovska pentru că este prezentă astăzi aici și de asemenea și vicepreședintelui Șefcovici pentru activitatea desfășurată ceea ce arată că există o cooperare interinstituțională pozitivă și este un punct de pornire pentru viitor. Aș vrea să invit toți membrii Parlamentului European să țină cont de acest angajament în timpul votului, care este important pentru cetățenii europeni. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! O să putem trece acum la vot uh, rezoluția în ansamblu. E nevoie de majoritate calificată. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Am închis votul. Era nevoie de o de majoritate calificată care nu a fost atinsă, deci obiecția nu a fost reținută. Trecem acum la raportul doamnei Reding, negocieri privind comerțul cu servicii, raportul TISA. Este vorba de Comisia pentru, raport, pentru Comerț Internațional, amendamentul 64 pentru împotrivă abțineri. Respins. Amendamentul 20, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 66, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 21, prin ridicare de mâini, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Prin apel nominal 22. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 24, prin ridicare de mâini, cine pentru? Mă scuzați, spune președinta, 23. 23. Amendamentul 23, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Acum trecem la 24, prin ridicare de mâini, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Prin apel nominal, 23 și 25, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat prin apel nominal 26. Deschidem votul. Am deschis votul, stimați colegi. Am să închis votul. Respins. Prin ridicare de mâini 27. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 20, 28 prin ridicare de mâini pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Să verificăm dacă vreți, amendamentul 4, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Text original, vot pe părți, paragraful alineatul 1, cine, deci prima parte, cine este pentru? Abțineri. N-am văzut nimic, deci cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Apel nominal, amendamentul 65, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 29, apel nominal, deschidem votul. închis votul. Respins. Amendamentul 5 prin ridicare de mâini pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Deschidem votul pentru 5. S-a închis votul. Bun. Adoptat. La două voturi diferență se adoptă. Adevărat, e un vot strâns. Aliniatul 1.b.v, text original, vot pe părți, partea întâi. cine pentru? Împotrivă. Abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri, adoptat. Partea a treia, pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Amendamentul 30 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Amendamentul 6 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Apel nominal 31. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 32 pentru. Hmm. Deci cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri? Respins. Apel nominal 54. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 35 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Alineatul 1.c.ix în două părți, vot pe părți, partea întâi cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Am văzut doar voturi pentru. Adoptat. Deci partea întâi, cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm, pentru că nu v-ați ridicat mâinile. Votăm partea a doua, la text original, a doua parte. Deschidem votul. Am închis votul. Adoptat. Vă rog să ridicați mâinile, stimați colegi. Amendamentul 36, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Apel nominal 37. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Text original 1DV cu ridicare de mâini. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 38. Apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 39 apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Apel nominal, amendamentul 40, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Apel nominal 41, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Apel nominal, amendamentul 42, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Prin ridicare de mâini, 43, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Apel nominal 44. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 45, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. adoptat. 46, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Alineat 1.g.ix, text original pe părți, prima parte. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Abțineri, adoptat partea a doua, pentru împotriva abțineri, adoptat. 47 prin ridicare de mâini pentru, împotriva. Abțineri, respins. 48 pentru, împotriva. Abțineri, respins. 49 pentru, împotriva. Abțineri, cred că e respins, dar haideți să verificăm dacă nu vă deranjează. 49. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 50. Vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 51. Ridicare de mâini. cine pentru? Împotriva abțineri, respins. 53, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Votăm 7 prin ridicare de mâini. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 52 prin apel nominal. Deschidem votul. Deci închidem votul. Respins. Deci amendamentul 8 este caduc. 68 vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 9, ridicare de mâini. cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Aș zice că e respins să verificăm. E cam neclar. Amendamentul 9, votăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul, e respins. 55, prin ridicare de mâini, deschidem votul. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 10, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 56, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. Votăm 11, cine e pentru? Împotrivă abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 13 prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Respins. 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 60 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 61 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 8, 18 pentru. Împotrivă abțineri, respins. În apel nominal, deschidem votul. S-a închis votul. Respins. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 69 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 19 pentru abțineri, respins. 63 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Să votăm toată revoluția, vot prin apel nominal, deschidem votul. Am închis votul. Rezoluția este adoptată. Și trecem la votul privind noua strategie pentru egalitatea dintre bărbați și femei și drepturile femeilor după 2015. E o propunere de rezoluție din partea grupului EFDD. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține? Respins. Trecem deci la propunerea de revoluție a ALDE și SND, GUE și Verzii, alineatul 1, text original, prin uh, Vot nominal, apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Apel nominal, tot alineatul 2, text original, deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 2D, alineatul 3, vot prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 10, prin ridicare de mâini, cine pentru? Împotrivă. Abțineri? Haideți să verificăm dacă vreți. Electronic deschidem votul amendamentul 10. S-a închis votul. Respins. Amendamentul 3 prin ridicare de mâini pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 12 în două părți. Prima parte. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. E cam strâns votul. Haideți să verificăm electronic. La prima parte a amendamentului 12 deschidem votul. Închidem votul. Respins. Deci partea a doua este caducă. Amendamentul 11, vot pe părți, prima parte, cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptat partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri? Să verificăm partea a doua amendamentului 11, vă rog, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 15, partea 1, pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Partea a doua, pentru. Împotrivă. Abțineri. să verificăm partea a doua a amendamentului 15. Deschidem votul. Închidem votul. Bun, a fost foarte strâns realmente. Este respins. Amendamentul 16, prin ridicare de mâini, pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Alineatul 4, text original, vot pe părți. 16, o să verificăm, revenim la amendamentul 16 și votăm electronic, deschidem votul. La 16. Închidem votul. Este adoptat. Alineatul 4, text original, partea 1, cine pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. Prin apel dominal pe partea a doua deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Alineatul 5, amendamentul 4. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 17. cine pentru? Împotrivă abțineri, adoptat. Alineatul 5 este caduc. Trecem acum la amendamentul 5, vot prin apel nominal, deschidem votul. Închidem votul. Respins. Amendamentul 14. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că e respins, dar să verificăm. Deci votăm amendamentul 14. S-a închis votul. Este respins. Amendamentul 6 prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 7D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Aș spune că e respins. E respins. Amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Prin apel nominal, textul original al considerentului A. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat prin ridicare de mâini amendamentul 9D pentru, împotrivă, abțineri, Respins. Prin apel nominal, considerentul F. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptat. Amendamentul 1 prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Este respinsă. Și acum votăm toată rezoluția prin vot prin apel nominal. Deschidem votul. Închidem votul. Adoptată. Astfel se încheie sesiunea de vot și ședința se suspendă, stimați colegi. Explicațiile de vot urmează peste câteva clipe.